Ladies and gentlemen and colleagues. Doamnelor, domnilor, dragi colegi, bine ați revenit la sesiunea de după amiază a Comisiei IMCO, în cadrul cărei avem o audiere publică pe punerea în aplicare a protecției consumatorilor și legislației în domeniu. Uh, poate unii dintre dumneavoastră consideră că nu e o zi minunată pentru femeile politiciene. Ei bine, eu nu sunt de acord și le salut pe toate femeile din sală, pe Despina, pe minunata Olga, raportoare pe subiectul nostru. Le urez totuși bun venit și domnilor din sală. Îi uh, le urez bun venit și vizitatorilor din regiunea mea. Aceste audieri sunt uh, disponibile pe internet, drept pentru care transmit salutările și tuturor celor care ne urmăresc. Pe unde? chiar dacă actualmente nu sunt uh, mulți uh, europarlamentari în sală, mulți vor urmări ulterior lucrările noastre pe internet. Astăzi este vorba despre cooperarea între autoritățile naționale însărcinate cu punerea în aplicare a legislației în domeniul protecției consumatorului. Ideea este ca autoritățile din domeniu să dispună de competențele necesare și de atribuțiile necesare pentru a putea colabora cât mai repede și eficient cu putință atunci când apar cazuri de încălcare a legilor legate de protecția consumatorilor. Elemente cu atât mai importante în contextul actual, dat fiind, dată fiind amploarea pe care o ia economia digitală, trebuie să existe posibilitatea de a um, analiza și cazurile de încălcare transfrontaliere. Raportarul, raportul din partea CS este aici, Bernardo Hernandez Betalea, care reprezintă CS, Comitetul Economic și Social. Bun venit în rândul nostru! regulamentul inițial a intrat în vigoare în 2006. Raportor pe vremea aceea era Evelyn Gerhardt. A existat ulterior și o revizuire în anul 2010 a acestuia care actualiza legislația protecției consumatorului și mai ales corporațiilor. Uh, obiectivul audierii de astăzi este de a vedea cum funcționează legislația actuală, ce mm, ar mai fi de îmbunătățit și care sunt uh, punctele de vedere ale oaspeților noștri în privința noilor elemente propuse de comisie. Voi da fiecăruia dintre paneliști uh, cuvântul pentru 10 minute apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri uh, sub președinția raportorului. Întâi dau cuvântul doamnei Iana Sobotkova din partea inspecție, Autorității de Inspecție Comercială din Republica Cehă. Vă mulțumesc. Voi folosi această ocazie pentru a mă exprima în limba mea maternă, în cehă. Președinta, vă reamintesc că vă puteți folosi de căștile aflate în dotare pentru a asculta interpretarea. Îmi pare foarte rău, uh, în spatele sălii nu există căști pentru a asculta interpretarea, așa că invit pe cei așezați în spatele sălii să vină mai în față. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Am fost invitată să vă prezint astăzi un caz de experiențe practice din part în ceea ce privește autoritatea de protecție a consumatorului din Cehia. Permiteți-mi să încep prin a vă spune câteva lucruri despre Autoritatea de Inspecție Comercială din țara mea. Este vorba despre Autoritatea Națională care se ocupă de protecția consumatorului. Este vorba despre o paletă amplă de răspunderi și, de asemenea, se ocupă de supravegherea a punerii în aplicare a nouă directive care cad sub incidența protecției consumatorului. Avem de-a face cu 20 până la 30 de cazuri pe, ar, pe an, uh, mai ales cazuri care ne provin din țările învecinate. Este vorba despre cereri din cauza comerțului electronic. Dacă ar fi să fac o evaluare generală a activității inspecției, Permiteți-mi să spun înainte de toate că suntem foarte bucuroși că există această autoritate în țara noastră pentru că ne permite să identificăm pe operatorii străini uh, activi pe piața cehă. Dacă aceștia nu își plătesc uh, uh, amenziile, îi putem obliga să o facă. Inspecția, ne per, autoritatea ne permite să îi uh, țintim pe aceștia direct în țara în care și-au sediul. Așadar, avem posibilitatea de a ne inspira și din uh, activitatea unor autorități similare din celelalte state membre. Este vorba despre o abordare comună, foarte bună, care ne permite să ne ocupăm de activitatea uh, corporațiilor multinaționale care își desfășoară activitatea și în afara Uniunii Europene. Dacă nu ar exista o abordare un, uh, europeană în privința acestei chestiuni, uh, activitatea noastră ar avea de suferit. Haideți să vedem cam cum ar arăta un caz tipic pe care îl putem uh, um, rezolva ușor prin intermediul CPC. Să spunem că problema este provocată de un uh, comerciant uh, care își dorește doar să acționeze pe piață și nu are rele intenții iar sediul acestuia ar trebui să fie tot într-o țară care să dispună de autorități uh, uh, de punere în aplicare a legii cu care Republica Cehă are relații de cooperare. Spre exemplu, un consumator de comerț electronic uh, întâmpină probleme cu un site german de pe care lipsesc, spre exemplu, informațiile privind uh, termenii și condițiile. Deci noi adresăm o cerere către autoritatea germană în domeniu și dacă autoritatea germană consideră că este necesar, poate lua legătura cu operatorul pentru a-i cere să corecteze lacuna respectivă. De cele mai multe ori acesta se va conforma și atunci uh, un astfel de caz simplu poate fi închis uh, foarte rapid. Există însă și cazuri în care rezolvarea este mult mai complexă și care poate chiar nu duce neapărat la o soluționare. Astfel de cazuri uh, implică fraudă, uh, contrafaceri și escrocherii. Este vorba despre întreprinderi care sunt uh, rău intenționate din capul locului. Um, și știind acest lucru, încearcă evident să își ascundă identitatea de cele mai multe ori sub uh, adăpostul unei um, întreprinderi de tip uh, cutie poștală. Spre exemplu, e vorba despre un comerciant din afara Uniunii Europene uh, care are un site web, un domeniu.com și uh, declară că ar avea sediul în Statele Unite, spre exemplu, însă, de fapt, acest lucru nu este adevărat, este pur și simplu vorba despre o uh, uh, escrocherie. Iar uh, consumatorul, odată ce a dat click, nu își mai poate, uh, nu se mai poate răzgândi. Acesta fiind zise, este clar că în multe cazuri nu reușim să intervenim și să avem uh, succes prin intervenția noastră ce ne-ar putea ajuta într-o soluționare, ei bine, în primul rând, a avea mai multe competențe pentru a interveni în cazurile din online. Ne-am dorit să putem face uh, teste de calitate și teste de legalitate, însă strângerea dovezilor este destul de anevoioasă. Uh, de asemenea, ne-ar fi util să putem cerceta mai bine încărcările online. Salutăm sporirea competențelor autorității de inspecție, mai ales în ceea ce privește cazurile de fraudă deliberată, atunci când nu reușim să dăm cu ușurință de cei care se află în spatele escrocherilor. E adevărat, regulamentele naționale pot uh, constitui obstacole. În Republica Cehă uh, încă aceste competențe nu au fost sporite, însă ne dorim foarte mult acest lucru. salutăm acțiunile coordonate care să fie uh, înscrise în lege, astfel s-ar spori legitimitatea. Evident, nu putem uh, face decât ceea ce legea ne permite. Așadar, înscrierea acestor acțiuni um, în legislație ne-ar ajuta foarte mult în activitatea noastră și în coordonarea activităților cu alte autorități. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Uh, dau uh, cuvântul doamnei Ana Catarina Fonseca, ministru al afacerilor economice din Portugalia. Directoratul General pentru Consumatori. Vă mulțumesc și eu voi vorbi în limba mea maternă, în portugheză. The first slide, please. It's not this one. Vă rog, acesta nu este primul diapozitiv al prezentării mele. Mai mergeți în urmă puțin. Bună ziua! Mulțumesc! Doamnă Vicky Ford, doamnelor și domnilor europarlamentari, doamnelor și domnilor. Îmi face o mare plăcere să mă aflu în rândul dumneavoastră astăzi și să fi răspuns la invitația de a participa la aceste audi- această audiere pe marginea cooperării în materie de protecție a consumatorilor. Și mă bucur de ocazia oferită de a vă oferi uh, punctul nostru de vedere în această privință. Înainte de toate, permiteți-mi să vă prezint uh, Direcția Generală pentru Consumatori din Portugalia. Este vorba despre un organism public de consiliere a guvernului. <clears throat> Uh, promovăm și apărăm uh, drepturile consumatorilor în Portugalia și uh, lucrăm într-o manieră transsectorială. În ceea ce privește regulamentul uh, privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor, avem uh, două persoane însărcinate, ofițerul de legătură și autoritatea competentă în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației uh, în ceea ce privește publicitatea. În ceea ce privește regulamentul acum, există 11 autorități competente în acest domeniu, în Portugalia, iar uh, unele dintre acestea sunt autorități de reglementare, altele sunt autorități de supraveghere a pieței. Noi suntem, facem parte dintre acele state membre care dispun de un sistem complex. Avem mai multe autorități și mai multe autorități și uh, competențe care trebuie să coopereze. Evident, o structură atât de complexă duce și la apariția multor dificultăți și provocări. Dar mai degrabă decât a vorbi despre probleme, aș dori să vorbesc despre punctele pozitive. Regulamentul și rețeaua în ciuda faptului că funcționează doar de 10 ani, au dus la sporirea cooperării între autoritățile din domeniu ale diferitelor state membre. Rețeaua și regulamentul au adus la oaltă foarte multe organisme foarte diferite și le-au uh, dezlănțuit către a uh, contracara uh, cazurile de încălcare pe uh, o bună bucată a teritoriului european. Acest dialog, această cooperare uh, este un lucru ce are loc în viața de zi cu zi. Uh, colega din Republica Cehă a vorbit deja despre schimbul de informații, schimbul de experiențe, de bune practici, dar este vorba și despre inițiative legate de formare a tehnicienilor din uh, rândul acestor autorități, care să le permită acestora să detecteze cu mai mare ușurință cazurile de încălcare. Cred că regulamentul ne permite de altfel, și nu doar că ne permite, dar chiar a deschis calea acestei uh, cooperări și colaborări și Uh, acele internet sweeps sunt foarte importante, la fel ca și uh, abordările comune în materie de aplicare care se aplică pentru închirierile de mașini pe internet, dar și pentru în ceea ce privește uh, uh, rețelele sociale. Acum, bineînțeles, nu toate merg ca pe roate și uh, Dacă îmi permiteți, uh, v-aș uh, spune câteva cuvinte despre acei factori care ne, îngreună, ne uh, îngreunează activitatea. Precum v-am spus, este vorba despre o rețea foarte amplă de autorități foarte diferite care a căror cooperare nu este neapărat uh, foarte ușoară, apoi sunt autorități care uh, lucrează în mai multe domenii. Avem deci uh, sisteme diferite, cu competențe diferite, abordări și resurse diferite, iar toate acestea îngreunează aplica o aplicare armonizată a dispozițiilor regulamentului. Așa cum spunea și colega din Republica Cehă, faptul că acest regulament nu se ocupă de competențele um, legate de rezolvarea problemelor care apar pe internet este foarte important pentru că multe dintre încărcări tocmai pe activitățile din online apar. Avem nevoie de competențe pentru a le putea contracara. În fine, Mm, câteva cuvinte despre faptul că mm, publicul nu prea cunoaște activitatea acestei rețele. Ei bine, ar trebui ca regulamentul să fie publicat și activitățile rețelei să fie făcute mult mai bine cunoscute. Astfel ajung către finalul intervenției mele, care vizează noul regulament. Mă scuzați, mă pierduțem puțin între slide-uri. Puțin tică răbdare, vă rog. E, știți ce, o să o las baltă cu slide-urile pentru că nu mă regăsesc în ele. În încheiere, Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre noua propunere de regulament care ne va oferi posibilitatea să îmbunătățim cooperarea în domeniul rețelei CPC. Este o posibilitate unică și ne angajăm pe această cale într-un spirit marcat uh, de um, idei constructive, salutăm această propunere pe care o considerăm foarte bună. Am vorbit deja despre câteva aspecte pozitive ale acestei propuneri de regulament. În primul rând, în ceea ce privește uh, consolidarea competențelor um, ofițerului de legătură. Ei bine, articolul 5, unde se stipulează um, um, rolul acestui ofițer de legătură este mult prea vag și ar trebui definit, clarificat mai mult, spre exemplu, în ceea ce privește implicarea acestuia în inspecții. Apoi, în ceea ce privește consolidarea competențelor autorității competente, articolul 8, avem aici unul dintre articolele cele mai importante din întreaga propunere de regulament, ideea de a-i uh, compensa pe consumatori sau a forța mâna uh, comercianților să mm, verse înapoi o parte din venituri ne cam preocupă pentru că nu prea vedem cum ar putea să fie realmente încredințată autorității competente mm, această prerogativă. pentru că aceasta uh, revine tribunalului în Portugalia. De asemenea, credem că dialogul între autoritățile competente ar trebui să fie consolidat pentru că altfel întregul sistem uh, nu ar putea funcționa. În fine, în ceea ce privește rolul comisiei, Uh, în baza noii propuneri, rolul acesteia a fost sporit, dar atunci când nu există consens în privința acțiunilor ce trebuie întreprinse, noi cred că, credem că uh, Comisia ar trebui să se însărcineze cu coordonarea. Încă o dată vă mulțumesc pentru posibilitatea oferită de a vă prezenta poziția noastră. Încă o dată salutăm propunerea de regulament care este bună, într-adevăr mai e și marjă de îmbunătățit, dar deja punctul de plecare este bun. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, um, reprezentanta Centrului pentru Consumatori din Franța, doamna Bianca Schulz. Uh, știu că de cele mai multe ori uh, când uh, un astfel de centru pentru consumator preia cazul unui consumator, problema se rezolvă. Doamnă Bianca Șulț, aveți cuvântul. Thank you for directing Vă mulțumesc și vă mulțumim pentru că îi trimiteți pe consumator la noi. Întotdeauna suntem încântați să putem să îi ajutăm. Pentru noi această cooperare între centrele pentru protecția consumatorilor este deosebit de importantă. Această rețea uh, include 30 de centre din 28 de state membre, plus Islanda și Norvegia. Aceste centre oferă consiliere personalizată și gratuită în ce privește drepturile consumatorilor în UE și uh, oferă ajutor și sprijin în cazul uh, problemelor transfrontaliere sau a unor plângeri transfrontaliere transportările. Noi ajutăm pe oameni să se asigure că drepturile lor de consumator sunt respectate. Intervenim de asemenea și pe o bază mai uh, colectivă, de exemplu dacă există nenumărate încălcări într-o țară anume uh, a drepturilor consumatorilor și atunci alertăm autoritățile din statul respectiv. Misiunea noastră este foarte simplă, să întărim încrederea în piața unică. Și știm că încrederea este întotdeauna foarte ușor de pierdut și este, import, este acum uh, un aspect sensibil uh, din uh, piața internă. Noi facem acțiuni cât se poate de concrete și nu pot decât să spun că cu cât protejăm mai bine consumatorii din ziua de azi, cu atât mai protejăm mai bine pe alegătorii de mâine. Foarte repede, cetățenii își dau seama că, de fapt, Europa are în continuare frontiere când vine vorba cu aplicarea legii și unele companii tocmai se bucură că există aceste frontiere în continuare ca să poată să aibă practici um, cumva la limita legii sau chiar ilegale. Pot să vă dau nenumărate exemple în care Uh, noi nu am um, putut să satisfacem consumatorii. Un caz care ne ocupa foarte mult în 2014 și 2015 era vorba de un produs care fusese vândut online. Uh, mai mult de 3200 de plângeri din partea consumatorilor au fost depuse din cauza acestui produs. Era pentru valoare de 1,2 uh, milioane de um, euro și uh, CPC-ul din Franța și cel din Germania au colaborat și au anchetat și ce s-a întâmplat? De fapt existau foarte multe țări implicate, multe companii care fusese excrocate niciun consumator nu fusese afectat în țara în care se afla sediul companiei și procedurile de respectare a legii au durat foarte mult. Totul a început în 2011, când niște cetățeni danezi au stabilit o, companie în Italia. Contul se afla în Germania și în reclamă uneori se indica o adresă în Italia, altor în Germania. Ținteau consumatori de peste tot în Europa și Potrivit uh, uh, numărului de registru al comerțului, compania era bazată în Regatul Unit și nu în Italia, pentru că cea din Italia fusese lichidată. Apoi exista filiale în Spania, în Regatul Unit și în 2014 au început să apară plângerile, dar de fapt consumatorii din Regatul Unit uh, nu erau deloc afectați, deci era foarte greu să demarăm o procedură în Anglia. Și apoi s-a întâmplat la fel și în Spania. Sediile din uh, uh, Spania și din uh, um, Anglia au fost verificate, de exemplu, de televiziunea din Germania și erau clar doar niște cutii poștale. Apoi a apărut o nouă filială în Irlanda. Era doar un serviciu de secretariat. Nimeni nu se afla cu adevărat la sediul din Irlanda, dar nici acolo nu se puteau lua măsuri. Dar în tot acest timp, deși existau mesaje de alertă și uh, reportaje în presă, compania să vândă online și în continuare oamenii plăteau în avans și era o afacere care mergea strună peste tot în Europa. Până la urmă, uh, firma din uh, Irlanda și Anglia uh, a putut să fie închisă, dar uh, nu am auzit uh, să fi fost rambursat vreun client, doar cei care au avut norocul să fi plătit cu cardul uh, uh, de credit și au primit o rambursare din partea băncii și au recuperat banii. Și pot să vă mai dau și un alt exemplu care ocupă rețeaua noastră, tot așa, cinci țări implicate și o companie cu mai multe filiale și care vinde mobilă. Nu avem probleme doar cu companiile care vând mobilă, avem probleme și cu companiile care vând servicii financiare. Un grup de 17 consumatori din Germania a pierdut 1,3 milioane de euro, uh, au pariat au, și unii au garantat cu tot ce aveau, mașină, casă și au pierdut absolut totul. Exemplele recente au arătat că nu toate aceste companii care organizează jocuri de noroc online sunt uh, uh, bazate în Europa. Și uneori, chiar dacă nu se depun plângeri, aceste companii nu respectă legislația europeană, ci preferă mai degrabă abordarea americană față de multe probleme. Uh, ce sunt aceste companii? Uh, sunt companii online care uh, țintesc toți cetățenii europeni și nu respectă legislația dintr-un stat anume. Dacă vrem să-i protejăm pe consumatori, trebuie ca această rețea centrelor pentru protecția consumatorilor, precum și centrul european, să fie mai eficiente oricum, cred totuși că cu această legislație am făcut câțiva pași în direcția cea bună. Ce anume ne dorim noi? Am încercat să fac o listă cu 30 de dorințe și sper să nu uit nimic. În primul rând, ne dorim ca legislația să fie actualizată, însă să fie mult mai extinsă decât ceea ce prevede regulamentul uh, Centrului European pentru Protecția Consumatorilor. Ne gândim la uh, uh, multe um, dispoziții legislative, precum din regulamentul uh, SEPA, deci privind uh, um, um, uh, articolul 20 din uh, Directiva Servicii și noua propunere privind blocarea geografică. De asemenea, se dorește uh, um, efectuarea unor controle mai stricte atunci când este creată o companie Țările de jos, de exemplu, au un mecanism pentru a verifica noile companii și fac o încrucișare datelor cu Belgia și Luxemburg și dacă am fi făcut-o pentru wow, multe companii pe, în Europa, am fi putut să evităm cazurile de escrocherie. Trebuie să fim mai reactivi, să fim mai rapizi, mai ales pentru încălcările uh, legislației online. În general, o procedură uh, durează luni de zile și nu uh, câteva zile. Statele membre au nevoie de mai multe mijloace tehnice și financiare, dar și uh, de personal calificat. Deci trebuie să investească mai mult în formare și în plus trebuie să aibă puterea de a închide uh, site-uri internet și inclusiv rețele de socializare atunci când acestea au provocat daune și trebuie să existe aplicarea de sancțiuni. În plus, trebuie să putem să uh, cerem părților terțe informațiile de care avem nevoie băncile, companiile de telecomunicații, furnizorii de servicii care fac bani și ei ar trebui să fie obligați să ne comunice informații când avem nevoie de ele. De asemenea, termenele limită trebuie să fie respectate atunci când solicităm informații. Ar trebui să fie ușor să știm de ce o alertă nu a fost, uh, um, nu a avut consecință luarea de măsuri avem nevoie de o procedură aparte atunci când este o procedură pe scară largă, de măsuri coordonate în mai multe state membre și denumirea unui coordonator. Comisia Europeană poate să joace acest rol, a făcut-o deja în trecut, însă în același timp avem nevoie de intermediari, de facilitatori, atunci când uh, autoritățile din statul membru vizat s-ar putea să nu fie de acord cu noi sau să aibă o altă ierarhie a priorităților. Apoi, uh, definiția uh, unui caz de încălcare pe scară largă este mult prea strictă, trebuie să afecteze trei pătrimi din uh, populație și uh, din statele membre și în toate cazurile de care ne-am lovit noi niciodată nu au fost îndeplinite toate aceste criterii și atunci nu am putut să luăm uh, măsurile pe care am fi dorit să le luăm. Um, am, avem o problemă cu Uh, companiile care uh, fac forum shopping pentru că uh, își declară sediul într-o țară și își desfășoară activitățile într-o altă țară. Am constatat acest lucru cu o companie de um, leasing pentru uh, mașini. și cooperarea între centrele naționale și centrele european pentru protecția consumatorilor ar trebui să fie îmbunătățită. Noi am avut și un proiect pilot în 2008 uh, în care am registrat informații privind încălcările transfrontaliere și am încercat să le prezentăm într-un mod armonizat. Atunci 26 de companii făcuseră obiectul unor plângeri și uh, era vorba despre mai multe milioane de euro. Având în vedere că vine curând Crăciunul și e ultima mea dorință să permiteți autorităților uh, de la uh, centrele de protecție a consumatorului să obțină compensații pentru consumatori. Există în unele state membre și merită să vă gândiți la această posibilitate. Și de asemenea, posibilitatea de a um, ajuta consumatorii să uh, obțină plata de daune atunci când au fost victimele unor practici abuzive consumatorilor este foarte greu să obțină plata acestor uh, daune sau de compensații, uh, cu atât mai mult în cazul transfrontaliere. Ei ar trebui să fie mai bine protejați din acest punct de vedere. Mulțumim. Acum urmează din partea um, Organizației Europene a Consumatorilor, doamna Augusta Maciuleviciute. Președinta se scuze pentru că nu reușea să pronunțe bine numele oratoarei. It's very, very complicated. Da, am un nume de familie foarte, foarte complicat, într-adevăr. Augusta Maciuleviciute. Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și că m-ați invitat să vorbesc acum, pentru că, bineînțeles, noi considerăm că punerea în aplicare e unul din elementele cele mai importante pentru consumatori. Așa cum știți, doar prin aplicare putem să vedem care sunt efectele drepturilor, mai ales când aceste drepturi sunt încălcate. De aceea, noi sprijinim atât prezentul regulament, dar și mai mult revizuirea acestuia. Încălcările și mm, faptele greșite nu se opresc la granițe, așa cum am auzit-o. Așa că nici punerea în aplicare nu ar trebui să se oprească la frontiere, e consecința logică. În timpul scurt care, ne-a fost, uh, care mi-a fost acordat, mă voi concentra mai degrabă nu pe actualul mecanism de cooperare, ci pe cel propus și voi atinge mai multe puncte unde noi considerăm că propunerea com Comisiei ar putea să fie chiar îmbunătățită. În primul rând, sprijinim propunerea făcută de Comisia Europeană, mai ales puterile suplimentare care să fie acordate autorităților de punere în aplicare puteri de investigație, puterea de a identifica comerciantul, de a primi informații de la părți terțe. Însă ce e și mai important, considerăm noi, noile puteri în ceea ce privește uh, uh, obligarea comerciantului să plătească compensații sau să redea profiturile ilegale. Și voi sublinia acest fapt, pentru că cunoaștem faptul că cel puțin câteva state membre consideră că autoritățile lor competente nu sunt cele în măsură să o facă, însă această putere există deja în câteva dintre statele membre, de exemplu în Polonia, și a fost și folosită de mai multe ori. Din partea autorităților poloneze am auzit că sunt foarte mulțumite și tocmai prin această putere consumatorii pot să vadă rezultatele tangibile a oricărei acțiuni de punere în aplicare că nu e de ajuns ca autoritate să poată să oprească încălcarea, însă dacă cineva a pierdut deja câteva mii de euro, atunci e clar că și dorește înapoi. Așa cum știm și așa cum s-a demonstrat deja în diferite studii făcute de comisie și neurobarometru, consumatorilor nu le place să ajungă la tribunal. Sunt de multe ori intimidați, nu îndrăznesc, consideră că e scump și într-adevăr e scump și că e o procedură îndelungată. Așa că ar fi o putere foarte importantă pentru autorități să o aibă și să o utilizeze. Apoi un alt punct, noi considerăm că munca autorităților naționale și a rețelei CPC ar trebui să fie mai transparentă și mai cunoscută consumatorilor. Și cred că colega mea din partea autorităților uh, portugheze a spus același lucru. Dacă rezultatul acțiunilor rețelei CPC nu este cunoscut, nu este publicat, atunci e mai puțin util. Un al doilea punct important pe care țin să-l subliniez este că ne-am dorit să fie revizuit regulamentul CPC și această revizuire să fie folosită ca o șansă de a stabili coordonare apropiată între autoritățile naționale și asociațiile de consumatori. Asociațiile de consumatori sunt de multe ori primul punct de contact pentru consumatori atunci când au probleme. Așa că ele acționează ca niște paznici ai pieței și pot să informeze autoritățile în legătură cu noile încălcări. În acest sens considerăm că Punerea în aplicare publică și privată se pot complementa foarte bine unele pe celelalte completa foarte bine. În unele state așa stau lucrurile, însă în altele încă nu. Am făcut un sondaj între membrii noștri și, de exemplu, aceștia ne spun că ei cooperează în mod regulat cu autoritățile. Însă acest mod de cooperare e foarte diferit pentru că se întâlnesc cu toții o dată pe an, o parte dintre ei, în timp ce alții se întâlnesc o dată la câteva săptămâni. Și și nivelul de feedback pe care îl obțin de autoritățile naționale este foarte diferit. Considerăm că dacă organizațiile de consumatori au posibilitatea prin revizuirea regulamentului să poată să introducă alerte în legătură cu noile încărcări în sistemul CPC și dacă pot să primească feedback în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu alerta, e bine ar fi o îmbunătățire excelentă. Poate ați putea schimba dumneavoastră imaginea. Așa. Ultimul lucru, în legătură cu niște puncte pe care vreau să le menționez. Cum spuneam, noi sprijinim procedurile de cooperare, însă și aici, acum câteva, acum câteva minute, am auzit că procedurile acestea sunt îndelungate. Așa că considerăm că aici e foarte important să se clarifice faptul că procedurile de cooperare și implementarea reciprocă nu ar trebui să aibă niciun fel de efect de blocare asupra uh, puneri în aplicare private, adică acțiunile pe care le întreprind autoritățile de consumatori, dacă apelează la un tribunal, astfel încât să oprească un comercial, un comerciant care nu se supune legislației. Un alt punct important considerăm noi că e următorul. Ar trebui să existe o încurajare sau poate chiar o obligație pentru diferitele autorități ale de cooperare. Există tot mai multe încălcări acum care nu se desfășoară într-o singură zonă. De exemplu, autoritățile de protecție a datelor ar trebui să coopereze mai mult cu autoritățile de protecție a consumatorilor sau chiar cu reglementatorii telecom. Acum, odată cu internetul lucrurilor, toate produsele care sunt conectate cu siguranță va exista o nevoie crescută de a afla unde există suprapuneri. Considerăm că trebuie să existe reguli pentru piețele de azi și de mâine și nu pentru piețele de ieri. Vă mulțumesc foarte mult! Da, cu siguranță trebuie să lucrăm pentru piețele de azi și de mâine și nu pentru cele de ieri. Urm- vă mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor e, reprezintă Eurocomer, Eurocommerce, Camera Daneză a Comerțului, Leon Rasmussen. Leon? Leon Rasmussen. Mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat astăzi. Am, Mm, numele meu, da, are o rezonanță interesantă limba engleză. În uh, Confederația Auto companiilor daneze pe care le reprezint, aplicarea este foarte importantă pentru noi și cerem punere în aplicare europeană de ani întregi. Așa că m-am bucurat foarte mult că pot astăzi să mă aflu aici. Funcționează prezentarea? Da. Confederația aceasta daneză are 17.000 de membri și companii, 18 filiale. Politica pentru consumatori e un domeniu foarte mare pentru noi și avem o echipă de astfel de politică, a cărei șef sunt eu. În Danemarca, funcționează următorul, vă rog. În Danemarca am avut autorități foarte eficiente de punere în aplicare timp de aproape 14 ani. În 1975, guvernul de atunci a hotărât să stabilească o agenție pentru consumatori, un ombudsman pentru consumatori și un consiliu pentru înregistrarea plângerilor consumatorilor. Aceste autorități au puteri suficiente, multe din cele pe care le regăsim în propunere. E bine pentru consumatori și e de asemenea bine și pentru comercianți. Cu toții apreciem acest fapt pentru că o punere în aplicare eficientă asigură un teren echitabil pentru comercianți. E un aspect care mi-a lipsit în discuție și în documentul de la Comisie. De aceea mă bucur că pot să vi-l reamintesc eu astăzi aici și pentru acest regulament, pentru că comercianții care nu se supun legii sunt cei care afectează foarte mult multe domenii și competiția. Ne-ați povestit acel caz cu mobila daneză de designer. Cred că cei care se ocupă cu acest lucru în Danemarca sunt foarte îngrijorați de acele evenimente. În ceea ce privește comerțul pe internet transfrontalier, acesta E o provocare pentru punerea în aplicare. Ce vedeți aici? Vedeți cum consumatorii danezi se află în cap de listă în ceea ce privește cumpărăturile făcute din magazine online din alte state membre. Bineînțeles, există această competiție și o salutăm, nu ne e frică de ea. Însă, ce vedem noi? Comercianții străini pot să încalce legislația europeană comună. Și aici putem vorbi de capcane legate de subscripții, legislație care nu e pusă în aplicare, prețuri fără TVA ar putea să fie un exemplu, niciun fel de ajutor în cazul în care produsul e defect. Toate aceste lucruri sunt făcute de acești comercianți acasă și așa că, bineînțeles, devin foarte frustrați. Ce ce am rugat ombudsmanul să facă? Să facă acțiuni. Și de multe ori am avut un răspuns și anume e foarte dificil, costă foarte mult, așa că renunță dinainte să înceapă. Nu e un răspuns mulțumitor pentru nimeni. Și piața internă își pierde legitimitatea. Aș dori să adaug că membrii mei, membrii noștri, ce ne mai spun, de multe ori ne spun că riscă să fraudeze mult mai des dacă vând unor consumatori în alt stat membru și nu pot să ceară ajutor nimănui, să supun acest, acestui risc de fraudă. Așa că ar trebui și un sprijin pentru comercianți și acesta ar fi de salutat. Propunerea pe care o avem în față, despre a pot să spun că o sprijinim și de aceea am scris cu litere mare acest fapt, însă avem nevoie de ceea ce s-a menționat aici și anume ca autoritățile de punere în aplicare să coopereze mai bine, să-și reunească forțele și să îi vâneze pe acei comercianți uh, nelegali care operează pe mai multe piețe. Sprijinim propunerea, însă avem niște îngrijorări legate de conținut pe care le voi menționa. Aș face o observație generală. Vedem acum multe propuneri pentru reguli privind protecția consumatorilor care sunt publicate de comisie înainte ca cele actuale să fie puse în aplicare. Ei bine, noi considerăm că aceasta este o problemă. Și cred că subliniază și mai bine cât de importantă e punerea în aplicare. ce ne-am dorit noi, care e lista cu dorințele pe care le avem noi, un regulament proporțional, bine țintit și care să adreseze problemele europene care afectează pe cetățeni și concurența neloială. Ne-am dorit ca regulamentul CPC să asigure o cooperare mai bună între diferitele autorități de punere în aplicare și să creeze o înțelegere mai uniformă a încălcărilor, ce înseamnă o încălcare. Uh, și, a, și cum ar trebui să fie interpretate diferitele cuvinte. De exemplu, prin cuvântul liber, ce înseamnă? Înseamnă același lucru pentru fiecare autoritate? Când spunem într-un timp rezonabil, ce înseamnă acest lucru? Când sunt făcute verificări, acele sweeps, atunci acelea sunt făcute cu aceleași criterii, vă pot spune sigur că nu întotdeauna stau așa lucrurile. Lucruri din acestea sperăm că vor fi soluționate prin regulament. Sperăm că vor exista termene limite. Dacă o autoritate întreabă ceva o altă autoritate, atunci ar trebui să existe un termen limită în care autoritatea respectivă să răspundă. Dacă autoritatea neglijează cererea primită de la colegi, atunci acea autoritate ar trebui să fie obligată să spună de ce nu a trimis un răspuns. Pentru noi e foarte important și de aceea e în altă culoare în prezentare, comisia ar trebui să aibă obligație de follow-up, de continuare, să supravegheze tot ceea ce se întâmplă și să se asigure că termenele limită sunt urmărite. Și dacă nimic nu se întâmplă, atunci să întreprindă acțiuni. E ceva ce ne-a lipsit până acum. Apoi ne-am dorit și o, un anumit grad de proporționalitate, ar încălcări foarte mari în care consumatorii au de suferit pierderi, nu încălcări minore. În s-ar putea să existe și false încălcări. Falsele încălcări nu ar trebui să fie tratate la fel. Apoi avem niște îngrijorări legate de propuneri. Există prea multe acte delegate, de fapt 15 după numărătoarea noastră. O parte dintre ele, cel puțin în Danemarca, sunt lucruri care s-ar afla sub deciziile politice luate acolo. Credem că politicienii trebuie să fie cei care decid pe o parte din aceste chestiuni. Mai considerăm că propunerile în anumite aspecte oferă prea multă putere Comisiei, în sensul în care Comisia ă, trebuie să inițieze activitățile de punere în aplicare sau să nominalizeze unități. Companiile ar trebui să răspundă direct în fața comisiei. Noi considerăm, conform principiului de subsidiaritate și principiilor de pe piață, autoritățile de punere în aplicare sunt cele mai apropiate de piață. Comisia ar trebui să aibă un rol foarte mare în controlarea autorităților naționale. Aceasta este perspectiva noastră. Considerăm că rolul Comisiei e de a asigura cooperarea și să coordoneze nu să înlocuiască autoritățile naționale. Apoi există multe puteri cu care nu avem nicio problemă, avem putere, autoritățile noastre au putere, însă unele merg foarte departe și aici intervine proporționalitatea. Există puteri pe care le au doar tribunalele în Danemarca asta. De exemplu, blocarea paginilor de internet, ștergerea lor, accesul la dosare administrative, rambursarea profiturilor și apoi transmiterea de date confidențiale de afaceri în ceea ce privește acest ultim element. Nu există niciun fel de garanții pentru mediul de afaceri în propunere, așa cum arată ea astăzi. Sperăm că Parlamentul European și guvernele vor analiza acest fapt. Și un ultim lucru, acea perioadă de 5 ani de încălcare. Bine, ei bine, noi credem că nu e proporțional. Noi avem 2 ani și trebuie să ne amintim că nu vorbim de carteluri, vorbim de practici de piață. Sondajul nostru ne arată că consumatorii și-ar dori un răspuns rapid. Aproape am terminat. Ce ne lipsește? O procedură clară în ceea ce privește punerea în aplicare în caz de încălcare din partea comercianților din afara UE, de exemplu comercianți online din China și din SUA. Și cam atât. Vă mulțumesc foarte mult! Extremely interesting again. Iarăși o prezentare extrem de interesantă. Ultimul, ultima panelistă, avem marele privilegiu de a o avea în rândul nostru printre noi astăzi pe doamna profesor de drept Evelyn Terin de la Universitatea din Leuven. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația lansată de a vă spune câteva cuvinte despre această propunere am păstrat primul slide de, o, de la o prezentare făcută acum șase ani de zile, tot pe subiectul acestui regulament, în varianta sa precedentă. Și, din păcate, acel element uh, relevat drept o problemă rămâne o problemă, dar, din fericire, există și uh, elemente care s-au îmbunătățit, iar aceste îmbunătățiri trebuie salutate. E clar, avem nevoie de un mecanism consolidat de punere în aplicare în Uniunea Europeană. Există unul la nivel european pentru apărarea drepturilor consumatorilor, însă trebuie ca acest text să fie adoptat. Marea problemă a regulamentului actual, dar oricum rămâne încă o mare marjă de manevră, o mare marjă de îmbunătățire, în rapoartele bianuale avem um, și rapoarte din partea Comisiei, rapoarte de externe de evaluare și din, uh, clar, din care clar reies, ne, reiese nevoia de um, a avea un nou um, text de regulament. Este nevoie ca Mă rog, încălcările nu sunt întotdeauna încălcări naționale, de multe ori acestea sunt transfrontaliere, iar uh, procedurile actuale sunt insuficiente pentru a răspunde acestora. Uh, spre exemplu, uh, unii consumatori au plătit pentru a cumpăra um, chestiuni la care aveau dreptul în mod gratuit. Uh, au fost întreprinse mai multe acțiuni, inclusiv de către centrele pentru protecția consumatorilor, însă chiar atunci când la nivel național s-a ajuns la vreo schimbare, aceasta nu a întrebat o schimbare și în uh, țara vecină. Uh, e vorba de cazul Apple, dar nu este singurul în care măsurile naționale nu au fost eficiente. Cazul Apple arată de asemenea că există avantaje în a avea o cooperare structurată între organizațiile de protecție a consumatorilor. S-a autoritatea care a aplicat o amendă pentru Apple a spus și că este important să se dea informații în privința tuturor cazurilor de um, încălcare. E foarte importantă, deci, cooperarea structurală. În ceea ce privește lacunele regulamentului actual, acestea nu sunt noi, uh, problemele merg de la probleme tehnice până la probleme de substanță legate de complexitatea um, pomenită mai devreme, um, interpretări diferite ale dreptului european, um, prioritizare, limba, lipsa de resurse în unele state membre. Au fost uh, și probleme de natură tehnică, cum ar fi ce lege se aplică, ce legislație se aplică, ce drept material se aplică uh, în cazul unei înfrângeri, uh, unei încălcări transfrontaliere, spre exemplu. Pentru că acest aspect este neclar, abordările sunt diferite în funcție de statul membru. Prioritizarea, precum am spus, a fost o problemă recurentă. Lipsa de resurse, de asemenea, însă aceasta deja a fost uh, pomenită și prioritizarea la nivel european uh, uh, a prezentat unele probleme, autoritățile naționale au resurse limitate, cererile din străinătate câteodată contravin priorităților naționale. Apoi, complexitatea legislației, iarăși este un element uh, relevat drept problematic în mai multe studii și rapoarte. Ce reiese clar, de asemenea, este lipsa de mecanisme similare de punere în aplicare și așadar uh, cooperarea este îngreunată. Este nevoie de posibilități de punere în aplicare consolidate Apoi nici rolul Comisiei Europene nu este foarte clar și de asemenea regulamentul CPC, trebuie să o recunoaștem, nu este respectat de unele state membre. Ce este mai important, mai presus decât, decât toate, faptul că acest regulament se ocupă de unele probleme, din păcate nu de toate, Există și alte inițiative salutare uh, pentru interpretarea anumitor directive sau regulamente europene. Apoi, uh, actualizarea anexei este salutară de asemenea și unele instrumente privind serviciile financiare ar putea fi adăugate însă la această anexă. E bine că se clarifică rolul uh, ofițerului uh, unic de legătură și autorității competente. Este uh, bine că apare clar negru pe alb nevoia de resurse, dar evident va fi nevoie de o monitorizare mai atentă um, care va reveni statului membru. Competențele minime adiționale mi se par uh, o îmbunătățire considerabilă a textului pentru că vor permite o mai bună cooperare și o mai bună punere în aplicare, mai ales în, ceea, în mediul online. Pentru că comerțul electronic uh, capătă o amploare din ce în ce mai mare, deci trebuie să ne dotăm și de instrumentele necesare pentru a rezolva problemele de pe internet. Într-adevăr, nici eu nu vreau să se limiteze uh, punerea în aplicare colectivă. Trebuie însă să o combinăm cu posibilitățile de căi de atac individuale, dacă dorim cu adevărat să oferim posibilitatea consumatorilor europeni de a se bucura de drepturile lor. Deci căile de atac individuale uh, trebuie să poată fi completate de uh, cele colective. Trebuie să existe mijloace cât mai eficiente cu putință și posibilitatea oferită autorităților competente de a obține um, o cale de atac individuală. Regatul Unit, Danemarca, Polonia au arătat că e posibil să se facă ceva, iar în, uh, și în Statele Unite acest lucru se întâmplă de mai bine de 30 de ani. Dar e clar că mai este nevoie de detalii în privința acestor competențe suplimentare. E vorba despre o propunere de regulament, deci uh, trebuie să se obțină rezultate din partea statelor membre. Ori aceste noi competențe sunt uh, descrise destul de vag, totuși, și dacă se va continua pe această cale, divergențele vor persista. Trebuie să facă trimiteri explicite la mm, liniile de securitate căile de atac eficient pentru întreprinderi, obligația de proces și așa mai departe, chestiuni care apar în uh, regulamentul privind protecția datelor și ar fi binevenite și aici. În fine, sau aproape în fine, consolidarea rolului Comisiei, uh, și asta uh, este salutar, mai ales în cazurile paneuropene, avem nevoie de un rol consolidat pentru Comisia Europeană. Sunt de acord cu antevorbitorii care au spus că standardul care se aplică, și anume o dimensiune la nivelul Uniunii, este unul foarte ridicat. Cu siguranță ar fi mai eficient să avem un rol consolidat pentru Comisia Europeană care să nu impună un standard atât de ridicat la nivelul Uniunii. trebuie să se implice mai structural, să fie implicate mai structural organizațiile pentru protecția drepturilor consumatorilor. Acestea sunt deja pomenite în uh, cadrul de alertă, spre exemplu. Apoi, acestea au un uh, rol de asemenea în oferirea feedback-ului, așa cum există exemple foarte clare din țările de jos. Deci așa putem, se, pot, se poate privi, primi feedback în cazul anumitor uh, încălcări autoritățile trebuie să da, iar uh, acestea trebuie să fie înștiințate și cu urmarea care se dă acestor alerte. De asemenea, pot pune la dispoziție informații importante și în cadrul anchetelor. În fine, cu cât uh, armonizarea va fi mai mare, cu atât va fi mai bine. Deocamdată există directive de armonizare minimă, trebuie să știi care legislație se aplică până la urmă, iar marea diferență în acest regulament este că nu... Iar uh, deocamdată, în ceea ce privește dreptul aplicabil, regulamentul nu este suficient de clar. și care autoritate este până la urmă cea competentă. Deci, încă o dată, în privința dreptului aplicabil, trebuie să fie aduse clarificări suplimentare. În concluzie, este vorba despre un instrument ambițios care va permite consumatorilor să beneficieze mai mult de pe urma drepturilor lor pe piața europeană. Și salutăm acest nou instrument. Mulțumesc! Mulțumesc, voi da acum cuvântul raportorului, apoi raportorilor din umbră, coordonatorilor și apoi membrilor. Avem cam o jumătate de oră la dispoziție și avem vreo 10 înscrieri la cuvânt, deci vă rog din suflet să respectați termenul alocat doar de două minute, pentru ca și panelistele apoi să poată Uh, răspunde întrebărilor, precum și reprezentantul din partea Comisiei. Vă mulțumesc și da, voi încerca să mă încadrez în cele două minute acordate. Înainte de toate, mulțumesc uh, tuturor vorbitoarelor. Salut faptul că avem aici o echipă uh, exclusiv feminină. Am avut o întrunire a raportorilor din umbră în care am, putea, am putut uh, examina anumite aspecte din par, uh, de pe marginea uh, pe marginea propunerii din partea comisiei, dar este foarte important să avem și o privire din, uh, din afară. Am o întrebare pentru doamna Sobotkova, inspecția din Slovacia. Ați spus în prezentarea dumneavoastră că, exist, că lipsește o limită de timp pentru autorități, un calendar, dar nu este așa. În proiectul de regulament apare uh, credeți că am putea îmbunătăți textul față de ceea ce deja figurează? Apoi, unele um, chestiuni din uh, online s-ar putea aplica și chestiunilor offline. Apoi, în ceea ce privește identitatea, de asemenea, există unele elemente care ar trebui uh, clarificate. Uh, se întâmplă ca câteodată unii comercianți, chiar dacă declară că sunt din afara Uniunii Europene, se dovedesc a fi din, Uniu- din Uniunea Europeană. Și în fine, un aspect foarte controversat. Aș vrea să știu dacă aveți uh, dacă ați întâmpinat uh, probleme cu aplicarea unor competențe pe care în uh, Uh, teorii ar trebui să le aveți deja, să dispuneți de ele. Uh, o întrebare pentru doamna Fonseca acum. Uh, știți cum se definește rolul ofițerului de legătură? Pentru că deocamdată mi se pare destul de vag acest element cum contactează statele membre autoritățile competente și ce se întâmplă dacă autoritatea competentă nu este contactată. Cea de-a treia întrebare pentru doamna Schulz, care îi mulțumesc pentru prezentarea foarte la țintă și cred că ne-ar fi foarte utile multe dintre experiențele dumneavoastră. În ceea ce privește cazurile transfrontaliere cu care se pare că ați avut foarte mult de-a face, aveți cumva idee cam câte cazuri ar constitui încălcarea dreptului Uniunii deci uh, încălcări uh, de amploare și de dimensiune europeană? Deci cam câte ar fi? Am încă o întrebare pentru doamna Viciute. Cred că putem fi de acord că uh, Uh, crearea unei rețele a autorităților este foarte importantă, dar este nevoie de uh, precondiții. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o încredere reciprocă între consumatori și autorități. Mm, ba, nu, stați puțin, mai bine îmi reformulez întrebarea, spune vorbitoarea. când e vorba despre numirea autorității competente care ar trebui să se ocupe de cazurile de încălcare, care ar trebui să fie criteriile? E vorba de taxe pentru comerțul online sau, mă rog, ce ar fi mai util pentru ca sistemul actual să funcționeze mai bine? Aș vrea de asemenea să, vă, să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește rolul coordonatorului când este vorba despre soluționarea unor cazuri de încălcare de dimensiune europeană. Cine capătă acest rol? Apoi o întrebare pentru doamna Rasmussen. În ultimul slide scria că mai multe elemente că nu știu ce element exact nu este suficient de clar în proiectul de regulament, dar nu am înțeles despre ce era vorba. Dacă puteți repeta, vă rog, m-aș bucura. Și apoi, în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne, doamnă Terin, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră și mai ales dacă credeți că ar trebui să se facă o unificare a dreptului comun european pentru o mai bună funcționare a pieței interne. Doamnă Terin, ați spus pe unul din slide-urile dumneavoastră că, că state, unele state membre nu respectă legislația actuală. Ne-ați putea da, vă rog, niște exemple concrete? Și apoi, ați spus că pragul este scăzut pentru definiția încălcărilor de dimensiune europeană. Care ar trebui să fie, după opinia dumneavoastră, acest prag? Vă mulțumesc și aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Carlos Coelho. Mulțumesc, Carlos Coelho are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor invitatelor noastre pentru faptul că au vorbit despre lucruri foarte concrete și au răspuns direct uh, uh, cerinței noastre ce funcționează în această propunere și ce nu funcționează și ar trebui să fie corectat. De exemplu, la articolul 4 se prestabilește o, un termen de prescripție de 5 ani. Invitata din Danemarca a spus că este un termen prea lung, ar trebui să nu fie mai mult de 2 ani. La fel au făcut și celelalte invitate și le mulțumesc foarte mult. Un alt exemplu, articolul 11 din propunerea Comisiei, în ceea ce privește uh, obligația de informare. Aici nu există niciun fel de termen limită. Invitata din Danemarca a spus că ar trebui să avem un termen limită pentru obligația de informare în propunerea Consiliului se menționează un termen de 14 zile. Credeți că este o, o perioadă de timp rezonabilă sau prea scurtă? Doamna Schulz de la Centrul European pentru Consumatori vorbește despre niște sancțiuni comune pentru infracțiunile generalizate la nivel european. Propunerea prevede mai multe cerințe, să fie vorba despre trei sferturi dintre populație și trei sferturi dintre statele membre să fie implicate și sunt niște uh, criterii uh, cumulative. Aceste uh, condiții uh, cumulative nu cumva uh, uh, ne mm, fac ca numărul cazurilor la care ne referim să fie mult prea mic, deci poate că ar trebui schimbate aceste condiții. Uh, Comisia stabilește un termen de un an de zile pentru uh, punerea în aplicare a acestui regulament. Statele membre și rețeaua chiar sunt gata să um, pună în aplicare aceste prevederi noi după doar un an de zile sau este o provocare prea mare? În ce privește autoritățile naționale și lacunele din cooperarea uh, uh membrei rețelei cu statele membre. Uh, Cărei fapte se datorează această lipsă de cooperare? Lipsa resurselor sau uh, probleme cu funcționarea rețelei? Și dacă e o problemă de lipsă a uh, mijloacelor financiare, atunci cum putem să o soluționăm? Un alt lucru pe care l-au menționat invitatele noastre, că uh, acest text legislativ este un răspuns în general pozitiv, dar uh, nu răspunde provocărilor pe care le pune comerțul online. Atunci, după părerea dumneavoastră, ce uh, anume trebuie să facem pentru ca această propunere să fie eficientă și pentru acțiunile care se fac online? Mulțumesc. Domnul Zulac. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc pentru prezentări. Aș vrea să mai fac câteva observații generale. Din câte înțeleg eu, noi credem că consumatorii sunt un fel de uh, analfabeți și um, cre- îi tratăm ca și cum ar fi o specie pe care de dispariție sau, mă rog, o specie care are nevoie de protecție. și că trebuie tot timpul să le spunem ce trebuie să facă. Rezultatul acestei audieri mă interesează pentru că ca niciodată avem un panel foarte echilibrat Avem uh, reprezentanți uh, de la autoritățile naționale, autorită- reprezentanți uh, de la consumatori, centrul de protecție a consumatorilor și un reprezentant din partea companiilor, dar credem că e nevoie de mai multe competențe și de mai multe puteri. Despre ce anume avem nevoie? De faptul că aceste situații uh, uh, luate în serios. Să nu uităm că uh, consumatorii mm, sunt victime potențiale de dimineața până seara, dar nu avem cum să înlăturăm toate riscurile. Nici măcar BCE-ul nu poate să garanteze investitorilor săi că nu există niciun fel de riscuri. Deci dacă ei nu pot, cum am putea noi sau cum ar putea această rețea să o facă pentru consumatori? Eu cred că am putea avea tot felul de mijloace, să formulăm recomandări, uh, să facem liste negre, liste albe, dar ajunge, nu trebuie să facem nimic mai mult. Nu sunt de părere că trebuie să transferăm și mai multe competențe comisiei. Eu nu sunt de părere că acum comisia are nevoie de mai multe puteri. În concluzie, acestea erau comentariile mele. Dar aș putea să adaug că colega mea, doamna Senalova, a uh, cerut să-i se dea un număr concret de încălcări. Ni s-au spus de 20 până la 30 de cazuri pe an. Dacă am vorbit de mii de cazuri și avem 500 de milioane de locuitori europeni, atunci am putea spune că este un fenomen uriaș dar nu putem să vorbim despre un fenomen pe scară largă cu doar câteva zeci de exemple. Deci dacă ați putea să-mi dați mai multe cifre, v-aș fi recunoscător. Și mulțumesc, mi-a făcut plăcere să văd membrii acestui panel astăzi, toate doamne. Cred că nu e nimeni de la liberal în sală. Domnul Lopez era, dar a plecat. Giulia Reda. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, membrelor uh, acestui panel pentru consiliere. Cred că raportorii deja um, au pus multe întrebări importante. Vreau doar să vă întreb un singur lucru care încă nu a fost menționat și anume care sunt puterile minime pentru uh, autoritățile competente ce puteri suplimentare doriți ca să uh, puteți să aplicați legea în domeniul digital? Pentru că în această privință propunerea legislativă este destul de vagă. Doamna Rasmussen, dumneavoastră ați spus că propunerea uh, permite blocarea site-urilor internet. Da, am putea să o interpretăm așa. Se vorbește despre multe lucruri diferite și de fapt se merge uh, pas cu pas. Dacă un, un site oferă bunuri uh, ilegale sau există o bănuială de uh, fraudă, acesta poate să fie închis temporar, dar uh, ca uh, un uh, um, site să nu mai poate să fie găsit pentru că um, mm, îi se confiscă domeniul, uh, Uh, și acest lucru pot să-l înțeleg, dar există și o a treia variantă pe care eu una nu o înțeleg și poate comisia ne poate explica. Grija mea este următoarea, că dacă vorbim despre blocarea uh, site-urilor, uh, să nu uităm că trebuie să respectăm și drepturile fundamentale. Deci, pe de o parte, vrem să dăm uh, autorităților pentru protecția consumatorilor toate măsurile de care au nevoie pentru a putea să, să lupte împotriva acestor uh, încălcări ale legii, dar vreau să știu uh, ce valoare adăugată ar avea uh, suspendarea domeniului dacă ai putea pur și simplu să tai răul de la rădăcină și să mergi direct la sursă. Dacă suspenzi un întreg domeniu, s-ar putea să existe consecințe nedorite. Pentru că de ce să uh, uh, strici reputația domeniului respectiv uh, cât timp uh, uh, greșeala sau dovada încălcării legislației se află doar pe o pagină web găzduită pe serverul respectiv. Articolul 8 din directivă mă face de asemenea să îmi pun întrebări în această privință. Una dintre dumneavoastră a spus că acest articol nu este suficient de clar. Credeți că am putea să-l aplicăm fără actele de punere în aplicare și să definim toate detaliile în uh, directivă și aș vrea să știu exact uh, ce ar trebui să poată să facă autoritățile. Evelyn, Andres, aveți întrebări? Andres? Um, <coughs> thank you so much. Uh, thank you so much, Vicky. Mulțumesc, Vicky. Cred că a fost o prezentare foarte interesantă. Și mulțumesc celor cinci specialiste. Am și eu o întrebare apropo de problema țară. În Germania nu există uh, aceste, uh, uh, acest comportament uh, Um, mă scuzați, nu există o autoritate publică care să se ocupe de protecția consumatorului. Deci ca să armonizăm condițiile ar fi destul de greu. N-am avea această autoritate publică, această care să fie autoritate competentă. Și dacă există um, la fel uh, și în alte state membre această lipsă de autoritate publică, cum putem să facem în cazul uh, unor încălcări ale legislației care pot să fie pedepsite în temeiul um, directivei CPC. Doamna Gebhardt. Da- Mulțumesc. Și întrebarea mea merge în aceeași direcție. Am fost raportoare în 2002-2004 când a fost hotărâtă prima versiune a regulamentului și dificultatea cea mai mare era faptul că în anumite state membre, într-adevăr, autoritățile sunt competente, în altele sunt ONG-urile, între ghilimele aceștia sunt partenerii de discuție. Și am înțeles același lucru și de la expertele de astăzi, că de aici reies anumite probleme. Atunci spuneam următoarele, facem toate acestea cu toate problemele și să sperăm că prin colaborarea între autorități și ceilalți responsabili să vom reuși să creăm o bază de încredere în colaborare. Și acum doamna Sogotkova ne spune că uh, o parte dintre acestea nu reacționează, nu colaborează. Așa că mă întreb pur și simplu, a folosit la ceva? S-au făcut într-adevăr progrese în colaborare pentru că de ea e neapărat nevoie. Pentru că vedem acest lucru din cauz, cazurile foarte multe pe care le tot primim și eu tot primesc astfel de cazuri, le dau mai departe la organizațiile responsabile. Vedem cât de importantă e cooperarea, pentru că companiile nu pot să facă tot, nu toate, ci doar acelea, doar acelea care doresc să ofere avantaje uh, consumatorilor nu ar trebui să aibă de-a face cu frontiere în Uniunea Europeană. Trebuie să mergem împreună înainte. Acum chiar că vă dau doar un minut de căciulă, dar am și eu niște întrebări, una pentru Lona și una pentru Evelyn și mă bucur că Evelyn Gebhardt este prezentă pentru că dumneavoastră are o experiență bogată în ce privește această legislație și înțeleg perfect ce a spus și Giulia Reda, și anume că dacă blocăm un site internet este o chestiune foarte sensibilă, inclusiv în Europa, deci trebuie să fim foarte preciși. Cum spuneam, am două întrebări. Ați spus că vreți să existe aceste, uh, aceste plase de siguranță și aceste garanții pentru întreprinderi, Ați vorbit despre această uh, um, aplicare a legii la modul colectiv pentru uh, plângeri colective. Știți că există această propunere uh, uh, a um, um, plângerilor colective. La aceasta vă gândiți la ceva complet diferit. Cine dorește să înceapă în aceeași ordine în care am făcut de la bun început? Deci, șase minute și apoi și comisiei uh, câtva timp de vorbire. Mulțumesc! Îmi cer scuze, n-am să pot să răspund la toate întrebările în doar un minut. Dar am să încerc să răspund la întrebările care m-au, uh, au atras atenția. E adevărat că unii oameni uh, îi tratează pe consumatori ca, să fi, ca și cum aș fi niște, ar fi niște copii mici, dar uneori consumatorii sunt propriilor dușmani. Există consumatori care se află într-o situație de risc mai mare decât alții și nu-și dau seama că sunt ușor de uh, trași pe sfoară online sau sunt, pot ușor să cadă într-o capcană. De exemplu, dacă am închide mai multe pagini web. Bun, eu nu sunt uh, tehnician, dar mă întreb cum am face-o. Și ar fi frumos să putem să blocăm conținutul care vine din anumite țări. Nu vrem să ne amestecăm în drepturile oamenilor de a asculta liber, de a... Și eu mi-aș dori să putem să rezolvăm cazurile cele mai uh, scandaloase de încălcare a legilor, făcute de oameni pe care nici măcar nu-i poți uh, depista. Și poate să fie o problemă atunci când avem uh, uh, aceste fișiere vechi pentru care încă căutăm răspunsuri. Și oricum nu văd cine ar putea să ne ajute pe noi, altcineva decât comisia, să primim mai multe răspunsuri. Mă opresc aici. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Ana Caterina Fonseca, acum. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt voi răspunde la întrebările adresate, vă mulțumesc pentru ele. În ceea ce privește rolul ofițerului de legătură, suntem de acord cu faptul că propunerea nu e suficient de clară și că rolul ar trebui să fie clarificat. Noi credem că acest ofițer de legătură ar trebui să fie o legătură între autoritățile competente și comisie. Contactele trebuie să aibă rol la nivel informal, informal, neoficial și cât de rapide. Formatul de acum nu corespunde la ceea ce ne dorim, pentru că dacă nu există un răspuns, trebuie să existe o explicație. Acum s-a făcut o propunere și atunci autoritățile competente trebuie să explice de ce nu au reacționat. Cred că ofițerul de legătură trebuie să fie cel care poate să meargă mai departe în contactul cu autoritățile. Articolul 4 acum Termenele. În Portugalia avem 4-5-10 ani termene. Com- propunerea Comisiei pentru noi nu e problematică în acest sens, pentru că nu e important pentru noi să armonizăm un termen aici. Apoi, la articolul 11, dispozițiile de acolo, suntem de părere că termenele sunt mult prea scurte. Dacă autoritățile trebuie să facă anumiți uh, pași, atunci, într-un termen atât de scurt, nu are cum să o facă. 30 de zile credem că ar fi un termen termen mai convenabil. Acum, în ceea ce privește intrarea în vigoare, suntem de părere că anul viitor nu e acceptabil. Acest uh, regulament acest regulament este depus în aplicare direct, însă trebuie să facem foarte multe, astfel încât într-un an să fie posibil. Și nu cred că un an e suficient pentru toate acestea. În ceea ce privește cele spuse de domnul Coelho, problematica legată de coordonare este legată de problemele existente în statele membre, autoritățile, resursele, Câteodată lucrurile sunt dificile la autoritate, la ofițerul de legătură, dar câteodată lipsesc resursele. Și acest lucru trebuie să fie clar spus. Apoi, provocările erei digitale. Răspundem la acestea. E o întrebare care e încă deschisă. Avem diferite propuneri care își doresc tocmai să se adreseze consumatorilor și ce se întâmplă cu ei când încheie contracte în mediul digital. Avem propunerea privind blocajul geografic, foarte importantă. Avem acte legislative în ceea ce privește conținutul digital pe internet și această propunere este una foarte importantă, foarte complexă, presupune foarte multă muncă. Însă totul e o cale. Lucrăm la toate aceste acte legislative deodată, astfel astfel încât să putem să abordăm problemele. Atât vă mulțumesc. Mulțumim, Bianca Șulț are cuvântul. Voi încerca să răspund la întrebările legate de organizațiile de consumatori. În primul rând, mi s-a spus să vă spun despre dovezi transfrontaliere la cazuri. Nu am un număr de caz pe care vi-l pot da astăzi. Vă pot da numărul de cazuri care există în Centrul European al Consumatorilor, dar nu e o imagine de ansamblu. Dacă ne uităm la site-urile pentru consumatori, putem să multiplicăm aceste cifre. Ne vă așteptăm ca cifrele să fie mai mult sau mai puțin corecte, însă nu avem o dovadă foarte clară întreagă pentru Uniunea Europeană. Și acest lucru s-a tot menționat. Sunt foarte multe părți uh, implicate, foarte mulți pări implicate își doresc aceste cifre, trebuie să fie aduse împreună astfel încât să vedem ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește articolul 4, și eu sunt pentru perioada de 5 ani. În multe state există deja, deci ar putea fi armonizat în toată Uniunea Europeană. În ceea ce privește termenul limită de răspuns de două săptămâni, e un termen pe care îl folosim în rețeaua Centrului European al Consumatorilor, însă depinde de rețea și de membrii personalului. Între 4 și 14 zile, însă într-o lună ați avea un răspuns în legătură cu cazul respectiv, ce se întâmplă, cum se merge mai departe. Apoi am am, o întrebare legat, am avut o întrebare legată de mediul digital și punerea în aplicare de care e nevoie. Totul începe de la pregătirea autorităților de punere în aplicare în mediul online. Majoritatea au început în lumea offline, așa că nu prea cunosc site-urile de internet, proxy-urile și așa mai departe. E un prim pas. Trebuie să existe un anumit nivel de formare, să se obișnuiască cu toate acestea. Apoi, uh, blocajul paginilor de internet e nevoie de acesta, nevoile de um, modalitățile de plată trebuie să fie blocate online, pentru că atunci când există o încălcare, da, banii pot fi luați foarte ușor prin intermediul internetului, printr-un cont bancar dintr-o altă țară. Suspendarea domeniilor de internet, înțeleg ceea ce spuneți, pot să existe multe site-uri pe același domeniu, însă pe de altă parte, în majoritatea cazurilor cu care ne-am confruntat, când compania și-a făcut un alt website, s-a schimbat numele, dar domeniul era același, deci câteodată lucrurile pot fi justificate și cred că autoritățile de supraveghere trebuie să analizeze. Cred că vor analiza mai degrabă pagini de internet decât domenii întregi, însă ar fi într-adevăr o plus valoare și cred că ar fi protejate drepturile fundamentale și aici. Apoi, cred că acestea au fost întrebările legate de consumatori. Augusta? Mulțumesc! Voi începe cu întrebările primite de la doamna raportor. Dacă am înțeles bine prima dumneavoastră întrebare, avea de-a face cu criteriile. Ce criteriu ar putea fi folosit în nominalizarea organizațiilor care să participe? Eu cred, spre exemplu, că și uh, că există o altă directivă care ar putea fi folosită. Nu cred că ar fi vreo problemă cu statele membre. Fiecare au nominalizat organizații de consumatori și alte organisme, astfel încât să um, discută despre această variantă transfrontalieră. Cred că exemple pot fi găsite chiar și în legislația europeană. Vorbeați despre um, locul unde se află comerciantul. A, înseamnă că nu am înțeles întrebarea. Da, eram îngrijorați în ceea ce privește dispoziția din propunerea comisiei care spune că atunci când autoritățile competente vor să aleagă una dintre ele care să fie autoritatea care conduce cazul, atunci locul comerciantului uh, era un criteriu care câștiga mare importanță și ne-am îngrijorat că atunci s-ar putea ajunge la nominalizări automate, întotdeauna să fie nominalizată autoritatea din acel stat, ceea ce s-ar duce la un fel de shopping, cum ne spunea și colega mea de la European Consumer Center. Sau ar putea să se ajungă în situații în care punerea în aplicare ar fi mult mai slabă, pentru că poate autoritatea din acel stat nu are resurse suficiente sau nu are voință suficientă de a-i ataca pe anumiți comercianți. Așa că noi considerăm că alte criterii, cum ar fi resursele și măsurile pe care le are la dispoziție autoritate, trebuie să fie luate în considerare atunci când se nominalizează autoritatea conducătoare. Apoi a mai fost încă o întrebare legată de rolul de coordonare al comisiei, pe care îl sprijinim. Și aș putea probabil să rămân și la întrebarea domnului Coelio. Noi considerăm că criteriul pentru încălcările intra-Uniune, trei sferturi din statele membre, trei sferturi din populație. Această combinație e un prag mult prea strict care ar trebui să fie coborât. În ceea ce privește articolul 5, limitarea perioadei, noi sprijinim 5 ani pentru că vorbim de la încetarea încălcării, care nu e întotdeauna ușor de identificat încălcarea imediată. Aceea e bine să existe o perioadă mai lungă. Și apoi, cred că aș putea să răspund și la întrebarea domnului Schwab și a doamnei Gerbhard în ceea ce privește autoritățile desemnate punerea în aplicare în Germania. Augusta, ați putea să ne trimiteți toate acestea în scris, vă rog. Bun, Lone. Mulțumesc, cred că aș vrea să încep cu ceva pe scurt. Și anume, cea mai eficientă punere în aplicare care există acum e consumatorul. Dacă un consumator are o experiență proastă, merge acasă, scrie o uh, își scrie părerea pe internet, pe alte site-uri de acolo și acest lucru se întâmplă. Când un uh, consumator danez se adresează unui membru dintre ai noștri că există o plângere și au nevoie de ajutor, bineînțeles că îi ajutăm. Uh, Însă, dacă ajung să uh, fie amendați, atunci acest lucru va apărea în ziare pentru companie. E o uh, pedeapsa cea mai proastă, pentru, cea mai mare pentru orice companie, publicitatea proastă și voi răspunde și la întrebarea pe care mi-ați adresat-o în legătură cu ce e neclar. În primul rând, cele 15 acte delegate sunt neclare, nu există certitudine juridică. Apoi, închiderea site-urilor. Cred că e un principiu fundamental. E proporționat, proporțional așa ceva? Bine, înțeles, mă gândesc la cazul cu care ne confruntăm în Danemarca. Poate dacă vă adresați băncilor, sunt alte lucruri care sunt mai proporționale. Dacă cineva într-adevăr încalcă legea sau există o fraudă, ei bine, multe dintre cazuri nu sunt chiar atât de grave. Apoi la 8, chestiunile legate de control. Pot fi, se poate face un mirroring electronic al site-urilor web, apoi restituirea profiturilor, ce sunt profiturile. Și ajung la întrebarea dumneavoastră, Vicky, unde sunt garanțiile pentru afaceri? Dacă afacerile trebuie să publice date, date foarte importante, atunci acestea sunt cheile afacerilor. Dacă acestea trebuie să pot să ajungă la organizații care pot fi ONG-uri, care nu au echilibru cu care suntem noi obișnuiți. Există garanție pentru datele personale pentru consumatori, însă nu pentru companii și mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult, în restul vă așteptăm în scris și acum îi dăm cuvântul ultimei noastre vorbitoare. Câteva întrebări. Standardele pentru Uniune, care ar trebui să fie standardul? Cred că lucrurile sunt destul de sus acum, ar putea fi scăzut numărul uh, de state sau procentajul din populație, dar sigur ar fi afectate anumite lucruri și mm, resursele la nivelul Comisiei și așa mai departe, deci vor exista consecințe. În ceea ce privește detaliile care să fie mai bine definite în regulament, în ceea ce privește puterile minime, dacă pot fi definite detaliile în actele de implementare, pot fi și în regulament. Bineînțeles dar uh, importante sunt responsabilitățile pe care le au statele, astfel încât să aibă o procedură coerentă, națională, legislativă, sau mai puține posibilități pentru statele membre să se alinieze la procedurile existente în ceea ce privește autoritățile desemnate și problema germană, dacă nu aveți această tradiție a pune în aplicare publice a fost o problemă și în țările de jos. Cu vechiul regulament CPC au creat o asemenea autoritate de punere în aplicare. Posibilitatea există în CPC de a fi desemnate autorități care să uh, preiau parte din aceste măsuri. Însă toate vor avea un impact asupra sistemului național și cum funcționează acesta pentru că există acest acces, accent pe punerea în aplicare privată față de publică, dacă nu există această tradiție națională. Cât despre întrebarea legată de punerea în aplicare colectivă, căile de atac individuale și colective, aceasta a fost întrebarea dumneavoastră, da? Există o discuție întreagă în ceea ce privește formularea termenilor, termenii care trebuie utilizați. Nu, în mod tradițional exista o separare foarte clară între punerea în aplicare și interesul colectiv și uh, Președinta, va trebui să vă rog să îmi răspundeți în scris. Aveți 30 de secunde, nu mai avem 4 minute pentru răspunsul Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Atunci în scris, da, mulțumim, minunat, de spină. Thank you very much. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru ocazia oferită. Foarte pe scurt, permiteți-mi să vă arăt care este echipa care a lucrat alături de mine pe marginea acestei propuneri și grație căreia această propunere chiar există. Mm, o să stau, o să vorbesc doar despre probleme. La summitul mm, privind reforma privind mm, drepturile consumatorilor am auzit că există probleme legate de regulile pentru protecția consumatorilor care se cer a fi modernizate. Atât consumatorii cât și um, mediul de afaceri spun că mecanismul funcționează bine. Problema este cu punerea în aplicare. Uh, companiile din IT au avut o mare întrunire la care a participat și Comisia IMCO și la fel mi s-a spus, nu regulile sunt problema, ci punerea lor în aplicare, mai ales în domeniul digital. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, facem ce trebuie în cadrul sistemului existent. Știm din informații că există probleme cu punerea în aplicare a dreptului consumatorilor. Anul trecut am evaluat 2500 de site-uri web din com, uh, vânzare de haine, închirieri, uh, călătorii și așa mai departe. 37% dintre ele nu respectau drepturi de bază ale consumatorilor. Deci, iată, există probleme legate de punerea în aplicare, mai ales în domeniul digital nu încercăm să schimbăm întregul sistem. Tocmai de aceea e nevoie de un an pentru punerea în aplicare. Pentru că facem o adaptare a sistemului actual. Acest lucru vreau să fie foarte clar. Spre exemplu, asistența reciprocă și acele sweeps-uri salutate de toți participanții sunt menținute. Ele fac parte din sistemul actual și au dovedit uh, buna funcționare, sunt apreciate atât de statele membre cât și de Comisia Europeană, mai ales în ceea ce privește SWIPS-urile. Am introdus unele elemente pentru uh, sistemele naționale, cum ar fi nu toate jurisdicțiile au competența de a uh, face ancheta clientului misterios, așa cum a spus una dintre paneliste, și nu toate statele membre au posibilitatea de a uh, implementa uh, măsuri interimare, care sunt uh, esențiale pentru contracararea încălcărilor. Apoi, acord, acordarea aranjamente de compensare pe bază voluntară. Acestea pot oferi o despăgubire imediată, care reprezintă o problemă în Europa, dar mai mult de atât are și un uh, efect de uh, prevenire. În ceea ce privește închiderea site-urilor, știu că această problemă tot revine, nu definim prin propunere dacă ar fi vorba de un domeniu sau altceva. Legislația existentă, cum ar fi directiva privind comerțul electronic, uh, creează uh, mecanismul pentru închiderea site-urilor cu conținut ilegal. Da, și acolo se spune dacă e uh, pagină, site, domeniu și așa mai departe. Niciun drept al consumatorilor nu este unul absolut. Acestea nu pot fi folosite ca justificare pentru încălcarea drepturilor fundamentale în niciun caz. Deci eh, trebuie să avem grijă cu acest aspect. Să nu uităm că Comisia Iurova, comisara Iurova este comisar și pe drepturile omului și în niciun caz nu și-ar dori o astfel de propunere. În ceea ce privește rolul eh, organizațiilor de consumatori, Precum bine știți, am, prin noul articol am oferit uh, posibilitatea sistemelor de alertă. Iar în ceea ce privește întrebarea uh, doamnei Schwab, acest sistem există cel puțin în Austria. E vorba despre o dispoziție care apare și în uh, regulamentul actual și în cel în propunere pentru uh, desemnarea alte autorități pentru punerea în aplicare, măsuri de punere în aplicare. În ceea ce privește schimbările, acestea sunt majore la nivel național, și apoi rolul comisiei. Acesta a fost consolidat în sectorul digital, și în uh, închirierea de mașini, atât online și, cât și offline. Și am dorit să preluăm acest exemplu și să devină clar în legislație când îi revine comisiei un astfel de rol. Comisia are un rol de coordonare și doar în situații excepționale, în cazuri de încălcări la nivel european, putem lăsa, lansa acțiuni noi. Uh, Evelyn a prezentat impactul acelor cazuri europene în care punerea în aplicare nu s-a făcut decât în unele țări. Ei bine, Comisia ar interveni în astfel de cazuri pentru a se asigura de o aplicare echitabilă la nivel european. Deci iată încă un element important al noii propuneri. Și, în fine, în ceea ce privește actele de punere în aplicare, care sunt tot timpul prost înțelese, nu e vorba de 16 acte de punere în aplicare, ci de doar unul singur – pentru CPC. Sunt 16 dispoziții care uh, cer uh, anumite aranjamente prin intermediul actelor de punere în aplicare. Dar nu e vorba despre 16, ci despre unul singur. Mulțumesc tuturor participanților la această ședință. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și uh, vă rog, uh, având în vedere că vreau să avem suficient timp la dispoziție pentru a ne ocupa și de acesta, să îi rog deci pe cei care au încheiat cu acest punct să părăsească repede sala. Fantastic. Thank you. gentlemen, please can you... Doamnelor și domnilor, vă rog să vă așezați fără întârziere. Știu, ajungem la o parte extrem de interesantă și incitantă a ședinței noastre din această după-amiază, dar vă rog din suflet cei care, pe cei care părăsesc acum sala să continue discuțiile pe coridor. Acest, această audiere vizează evenimentul pentru tineret 2016 acest uh, subiect vizează piața digitală unică și mai ales uh, protecția consumatorilor în acest context. Deci, uh, cine știe, poate participanții la punctul precedent de pe ordinea de zi ar fi interesați de această audiere. Uh, tinerii uh, prezenți astăzi uh, sunt motoare de idei și sper că deputații prezenți în sală le vor pune în aplicare. Avem cam 40 de minute la dispoziție pentru acest eveniment. Cei trei vorbitori de astăzi, de altfel hashtagul este AI2016 pe rețelele sociale, îi urez bun venit lui Katrin Schreiberhuber din Linz, Austria, care e de o vârstă cu fica mea, care studiază Business Administration la Viena și este pe locul 11 al, din cei 3198 de studenți Uh, cea de-a doua oratoare este Dana Schurmans de la Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve, uh, care are ca subiect de cercetare inegalitățile digitale și incluziunea electronică și pe Tom Freyens, președinte al uh, Comisiei de Tineret din ETUC, Confederația Sindicală Europeană din 2013 încoace și, de asemenea, ofițer pentru tineret din 2010 al Confederației Sindicatelor uh, Creștine din Belgia. Fuf, uh, tare mi-e teamă că deja m-am lungit cam uh, mult și am vorbit cam repede, îi dau cuvântul lui Tom acum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, în, în contextul protecției consumatorilor și uh, mediului uh, online, permiteți-mi să subliniez uh, chestiunile legate de închirierile pe termen scurt, cum ar fi prin intermediul Airbnb. Ar trebui să avem un regulament pentru închirierile pe termen scurt în economia de partaj Astfel, tinerii ar avea acces la locuințe pe care să și le permită, mai ales în acele zone în care piața imobiliară este una foarte restrânsă. Pentru că aceste închirieri temporare acaparează o mare parte din locuințe și acest lucru este problematic pentru tinerele familii. Uh, astfel, uh, mă, pentru foarte mulți tineri devine imposibil să găsească o locuință. Acest regulament ar trebui să-i uh, protejeze pe tineri uh, pentru ca aceștia să-și poată găsi o locuință stabilă și să nu mai um, facă față acestor presiuni imobiliare atât de mari. Există deja regulamente naționale din care putem trage o serie de învățăminte care ar trebui să, care interzic uh, aceste activități de închiriere temporară în zonele în care problemele imobiliare sunt mari. Intervenție fără microfon din partea președintei. Probabil a dat cuvântul lui Catherine Schreiberhuber. Bună ziua! Da. Permiteți-mi să vă ofer câteva idei în privința geoblocării, mai ales în ceea ce privește media audiovizuală, exclusă din propunerea legislativă în privința geoblocării din mai 2016. Până acum nu, e, nu e, n-a fost posibil să privești, uh, să te uiți la televizor sau să te uiți pe, la videoclipuri din anumite țări, dar pe viitor acesta, această geoblocare va trebui să fie înlăturată și uh, fluxul pentru televiziune și filme să fie liber. Vreau ca toată lumea să poată urmări orice fel de program uh, de televiziune din Uniunea Europeană își dorește. E vorba despre o chestiune de libertate personală Cu toții sunt suntem membri ai Uniunii Europene, deci ar trebui să putem să ne uităm la programele televizate ale oricărui stat membru UE. Pentru că aceste programe ar trebui să fie disponibile pentru oricine dorește să le vadă. Oferind acces liber la acestea, s-ar consolida cooperarea între statele membre, uh, pentru că astfel n-ar mai fi nevoie de drepturi uh, de radiodifuziune diferite pentru fiecare țară și uh, astfel unele programe ar căpăta popularitate dincolo de granițele propriei țări, pa chiar pe întregul continent. Prin interzicerea geoblocării s-ar uh, înlătura obstacolele între țări care ar contribui la idealul european de liberă circulație și s-ar îmbunătăți de asemenea posibilitatea de a învăța mai multe despre cultura celorlaltor țări europene, lucru în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Andreas Schwab Uh, discutăm despre, despre primele două idei, pentru că vom avea șase idei în, gen, în total și cred că n-ar fi rău să avem așa un fel de ping-pong dacă ni se vor mai alătura și alți eurodeputați, așa vor avea posibilitatea să audă o parte din aceste idei. Uh. De fapt, îi dau cuvântul Danei acum să ne prezinte ideile ei. Stimați membri ai Parlamentului European, eu propun ca eurodeputații să asigure că Banca de Investiții Europeană creează un uh, sistem de crowdfunding pentru uh, tinerii întreprinzători europeni. Astfel s-ar acorda fonduri uh, tinerilor întreprinzători pentru ca aceștia să uh, poată contracara sărăcia, să sporească educația, accesul la locuințe și la locuri de muncă. Concret, uh, impactul social al proiectelor ar fi luat în considerare prin, un, prin intermediul Comisiei de Selecție al BEI și astfel, uh, având această garanție din partea băncii de investiții, Um, finanțatorii ar uh, fi mai um, încurajați să finanțeze aceste proiecte. Planul de investiții Juncker oferă multe uh, speranțe pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri. Un raport recent al uh, Organizației Internaționale a Muncii arată că dacă sunt selectate cu atenție proiectele, atunci se vor crea până la 2,9 milioane de locuri de muncă până în 2030. O, iar efectele ar putea fi de mare durată. Excellent. Andreas. Minunat. A, îi dau cuvânt lui Andreas și apoi lui Eve. Vă mai mulțumesc, doamnă președinte. În Parlamentul European putem vorbi întotdeauna în limba noastră maternă, de aceea o voi face în limba germană. Mă bucur că ne ocupăm de acest subiect. Eu personal, ca europarlamentar, am participat la un eveniment acum câteva luni. A fost o discuție foarte interesantă. Cred că cele trei idei sunt foarte interesante. Cred că cele spuse de Tom în ceea ce privește închirierea pe termen scurt, ei bine, cred că se folosește deja în anumite state. În Berlin, în Paris, există deja astfel de propuneri. Întrebarea e dacă noi în Parlamentul European avem competențe în acest sens sau dacă competențele se află mai degrabă în curtea statelor membre. Problemele ne sunt cunoscute, așa că vom verifica ceea ce se întâmplă și sunt sigur că și colegii vor spune ceva în acest sens. Un al doilea punct, doamna Schreiber-Huber, în ceea ce privește blocajul geografic, e un subiect pe care l-am analizat deja, mai ales în ceea ce privește serviciile audiovizuale. Și cred că este calea cea mai ușoară în acest caz ar fi dacă dumneavoastră sau împreună am putea putea să scriem OAF astfel încât să le spunem să își prezinte emisiunile în întreaga Europa. Pentru că când se pune această întrebare, ce de unde vine, și aceștia, ca și alții, au programe pentru piața națională și au o problemă să le difuzeze în întreaga Europa. Însă să vedem, să îi întrebăm dacă ar fi pregătiți să facă așa ceva. Și un al treilea punct legat de programele de crowdfunding. Doamnă președinte, aici am putea să uh, le întrebăm pe domnul Katainen la următoarea vizită aici ce părere are, dacă sub EFSI nu exista mijloace suficiente, pentru că EFSI nu a avut succes atât de mare la început, în condițiile inițiale, de aceea Comisia caută acum noi idei și aș dori ca această idee să fie transferată direct Comisiei Europene. Vă mulțumesc pentru intervențiile interesante. Valen Gerhard. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste propuneri foarte frumoase pe care le-ați făcut astăzi și la propunerea lui Tom aș vrea să spun că mi se pare o idee foarte interesantă și aș merge ceva mai departe decât cele spuse de domnul Schwab. E adevărat că chestiunile sociale sunt mai degrabă la latitudinea statelor membre, însă ne putem gândi dacă nu există o posibilitate astfel încât să stabilim un cadru european ar trebui să se verifice acest fapt și am avea nevoie în acest caz de Comisia Europeană care să ne spună care e temeiul juridic potrivit și să vedem dacă se poate face ceva sau nu. Cred că nu întotdeauna trebuie să spunem că nu, nu suntem noi responsabili, nu avem competențe aici, ci trebuie să verificăm foarte bine lucrurile. Pentru că e un subiect care e unul foarte important și care îi preocupă pe oameni în multe țări din Uniunea Europeană și mai ales în Germania, țara în care vin eu, în multe orașe. Știu că în Stuttgart e foarte greu pentru tinerele familii să își găsească o locuință, o locuință pe care să o și poată plăti, pentru că până la urmă despre asta vorbim. Sunt lucruri pe care trebuie să le abordăm. Apoi, propunerea în ceea ce privește difuzarea în toată Uniunea Europeană, propunerea mi se pare minunată și o discutăm în Parlamentul European acum. Însă e un subiect foarte greu, pentru că intervin aici și drepturile de autor. Comisia Jurii acum tratează aceste chestiuni. Un... Uh, drept uh, de propriet, un, uh, drept, o proprietate intelectuală europeană. Să vedem ceea ce se va face, pentru că dacă ar de diferite mm, alte televiziuni ar transmite în toată Europa, atunci mm, trebuie să știm că drepturile sunt uh, legate de statul național. E o mare problemă care trebuie inițial să fie rezolvată. Însă cred că este o idee frumoasă și mi se pare interesant că v-ați gândit la actori care ar deveni mult mai cunoscuți astfel. Da, e un lucru foarte bun. În ceea ce privește programele de investiții, da, mi se pare o idee super. Sunt de părerea domnului Schwab și anume că ar trebui să transmitem mai departe ideea la Comisia Europeană și am putea apoi în munca pe care o facem noi ca și Comisia Europeană să folosim aceasta ca o propunere în a doua parte a EFSI, să introducem acolo această idee. Pentru că trebuie să existe inovare, trebuie să fie ceva sigur pentru viitor, ceva ce se poate fi, se poate fi finanțat. Și cred că sunt foarte importante companiile noi care vin cu ceva nou pe piață și acestea trebuie să fie sprijinite. Virginie, would you like to come in or should we hear three more questions and then come in? For... Mai ascultăm trei întrebări și apoi uh, iei și tu cuvântul sau dorești să intervii acum? Da, mulțumesc. Eu am vrut să vin să ascult ce aveau de spus reprezentanții tinerilor, vreau să le ascult propunerile. Am să completez foarte rapid ce au spus Andreea și Evelin, chestiunea locuințelor. Da, suntem de acord cu faptul că e o problemă enormă accesul la locuințe peste tot în Europa. Trebuie să analizăm cu atenție această problemă. În ceea ce privește blocarea geografică, dezbatem foarte mult în acest Parlament despre această chestiune, inclusiv în ce privește programele audiovizuale. Cu toții ne-am dorit să acce- avem acces la tot de peste tot, dar mai avem și o responsabilitate și anume că creațiile, cultura sunt uh, bine finanțate și că artiștii reușesc să trăiască din uh, uh, producția lor artistică și încă nu am găsit un model economic alternativ care să garanteze o mai mare circulație a operelor, dar și o bună retribuire, o bună um, um, remunerare a artiștilor. Iar în ce privește investițiile, Parlamentul a jucat un rol foarte important uh, uh, în ce privește invest transformarea investițiilor într-un subiect prioritar. S-a întâmplat așa încă de la începutul acestui mandat uh, și ca atare comisia acum trebuie să găsească mijloace. Știm, știm că e nevoie de mai mult, dar acum suntem în plin dezbatere bugetară, deci este o răspundere a statelor membre trebuie ca împreună să um, găsim noi surse de finanțare și întotdeauna este un confort să vezi că și tinerii sunt de acord cu tine. Um, Aș vrea să reacționez la ce a spus Dana, apropo de crowdfunding. Ați spus că uh, Fondul European de Investiții ar trebui să ofere fonduri pentru proiecte de crowdfunding. Dar să știți că uh, deja se întâmplă uh, ca ei să finanțeze și proiecte mici, dar nu uh, pot să finanțeze totul de la zero, ci se fac co-investiții. Păi chiar așa cu două zile a fost finanțată, co-finanțată o mică întreprindere în Spania, dar cei de la EFSI nu au cum să hotărească care proiect este bun și care nu. când oamenii lucrează la un uh, fond de investiții, ei se uită, uh, aceste proiecte deja au avut succes, uh, proiecte similare ar trebui să aibă din nou succes și atunci tind să le finanțeze. Și de aceea finanțările oarecum sunt părtinitoare sau au fost acuzate chiar că uh, uh, sunt discriminatorii față de femei pentru că uh, Uh, companiile create de femei tind să obțină mai puține finanțare. Dar nu cred că exista o discriminare față de tineri. Pentru că acum suntem obișnuiți că în economia digitală foarte multe companii uh, um, sunt create de tineri de, și antreprenorii sunt din ce în ce mai tineri. Dar din cauza că investitorii intră așa într-un fel de rutină, ei tind să investească în ceea ce deja a avut succes. Și dacă între timp, în, în trecut majoritatea investitorilor erau bărbați, tind să sprijine tot bărbați. Mulțumesc. Putem acum să ascultăm uh, uh a patra, a cincea și a șasea idee? Și acum putem să inversăm ordinea și să dăm cuvântul mai întâi Danei. <laughs> Aș vrea să propun ca membrii Parlamentului European și cei din statele membre să creeze un birou de consiliere în domeniul securității cibernetice. Din studiile mele în ce privește excluziunea Uh, din societatea digitală, am văzut că consumatorii trebuie să fie protejați, inclusiv cei care au uh, competențe digitale reduse sau chiar inexistente. Ei trebuie să știe care le sunt drepturile. De aceea eu propun să fie creat acest helpdesk pentru securitatea cibernetică, care să aibă toate uh, resursele și să fie uh, creat potrivit ghidului de accesibilitate uh, despre uh, securitatea cibernetică și acest helpdesk să aibă pagini în toate limbile naționale astfel încât cei care se conectează să poată să intre uh, în contact direct cu autoritățile competente din statele membre pe chestiuni de securitate cibernetică și să poată să obține răspuns pentru probleme concrete de care se lovesc pe internet. Ar putea, de exemplu, să existe un chat acest uh, internet, acest site internet ar trebui să permită și autorităților să facă schimb de informații în ce privesc, privește riscurile pe internet. Și ar fi bine dacă s-ar face și o campanie de publicitate la nivel european ca să se știe că există acest helpdesk. Mulțumesc. Acum Catherine uh, Schreiber-Huber. Eu aș vrea să vă fac următoarea propunere, să reformați uh, Centrul de Criminalitate European, să aibă mai multe uh, puteri și să nu fie doar un centru de informare. Ar trebui să poată să uh, ancheteze uh, potențialii criminali uh, care activează pe internet. Criminalitatea cibernetică este un subiect uh, foarte important și de aceea Uniunea Europeană ar trebui să ia această problemă mai serios și să se ocupe de ea la nivel european. Economia digitală este uh, un subiect uh, uriaș și nu vizează doar familiile, gospodăriile, ci și companiile. Și totul evoluează uh, foarte rapid. Dacă nu luăm acum măsuri ca să protejăm uh, pe oameni și companiile de atacurile cibernetice, riscăm să fim depășiți. Dacă s-ar crea Uh, dacă s-ar da acestui centru al criminalității cibernetice mai multe competențe și mai multe puteri, mai ales puterea de a încheta pe criminal și de a aduce în fața justiției, ar fi foarte bine. Și a, a, ar trebui să poată să ofere a, uh, companiilor a, uh, a, um, adresa a, IP a um, um, potențialilor criminali și apoi să coopereze cu agențiile de um, aplicare a legii, astfel încât uh, vinovații să fie um, um, anchetați. O asemenea instituție ar fi utilă și pentru uh, victime, pentru că ar ști cui să se adreseze și ar ști că acești oameni știu ce să facă ca să-i prindă pe vinovați. Pentru că ar ști că există specialiști care uh, să-i ajute. În plus, criminalii nu ar mai fi așa de îndrăzneți, pentru că ar ști că acum e mult mai simplu să fie prinși și uh, um, um, judecați. Mulțumesc și Tom. Mulțumesc. În contextul uh, platformelor online și a economiei uh, colaborative, aș vrea să spun că ar trebui să îmbunătățim protecția socială a lucrătorilor din economia uh, colaborativă. Deci să existe beneficii sociale și pentru acești lucrători. Trebuie ca ei să aibă aceleași drepturi sociale precum cei din economia tradițională. Se pleacă de la presupunerea că acest tip de economie permite crearea de locuri de muncă și este benefică pentru um, angajați, dar vă invit pe dumneavoastră, colegislatori și membrii acestei comisii să analizați și cealaltă fațetă a acestei economii. Statutul juridic, de exemplu, a acestor oameni este neclar. Nu se știe dacă sunt angajați sau mici întreprinderi individuale. Ei au salarii mici, nu se bucură de protecție socială și nu știu nici dacă viața de familie și uh, um, viața profesională sunt echilibrate. E sufic- echilibrate. E suficient să ne gândim la cazul Uber. Uh, a existat o plângere în uh, um, Olanda și s-a hotărât că angajații Uber Uh, aveau dreptul la uh, um, drepturile de muncă de bază, precum concedii plătite sau concediu medical. Și uh, era clar că Uber nu le acorda aceste uh, protecții minime. E bine că avem o nouă formă de economie, dar uh, protecția socială a acestor uh, angajați, a acestor oameni care uh, muncesc în economia uh, uh, colaborativă trebuie să fie îmbunătățită. Mulțumesc! Virginie și apoi uh, um, Evelyn și apoi Andres. Îți mulțumesc, Vicky! Nu mă miră subiectele pe care le abordează tinerii, E clar că urmăriți ce se întâmplă. Uh, securitatea cibernetică este unul dintre marile subiecte care preocupă această comisie. Nu e deloc o discuție simplă. Cum să ai mai, multe put- mai multă putere la nivel european, însă um, nu e chiar atât de simplu, dar e clar că ca să faci față acestei amenințări de atât de mare amploare, ai nevoie de un răspuns la nivel european. În ce privește economia colaborativă, există diferite aspecte care trebuie avute în vedere. Și e foarte interesant să ascult un discurs atât de echilibrat precum al dumneavoastră. În general, economia colaborativă este văzută cu ochi foarte buni și se dau tot felul de exemple însă deseori impactul este foarte negativ din perspectiva condițiilor de lucru a acestor oameni, care nu sunt neapărat niște salariați. Noi ne-am dat seama că avem nevoie de un nivel de flexibilitate pentru uh, ceea ce oamenii fac așa ocazional și că trebuie să reglementăm uh, uh, întreprinderile care uh, funcționează potrivit acestui model și care ar trebui să respecte aceleași reguli și aceleași drepturi precum cele din economia tradițională. Evelyn Gebhardt. Auch diese Runde. Mulțumesc. Da, și aici niște subiecte foarte interesante și cu care ne ocupăm deja în comisia noastră sau încă ne ocupăm de ele printre aici e criminalitatea cibernetică. Nu voi spune foarte multe în acest sens pentru că domnul Schwab a fost raportor, cunoaște lucrurile mult mai bine decât mine. Însă eu cred că această idee, Dana, un serviciu de asistență, un serviciu de alertă timpurie, dacă am înțeles bine, care să fie instalat, e o idee foarte bună cum avem și în domeniul protecției consumatorilor, ceva instituționalizat. Mi se pare o idee foarte bună și cred că ar trebui să o preluăm, pentru că în legislație, din câte știu la noi, încă nu există așa ceva. Așa că ar fi ceva ce am putea face, să vedem ce cum putem acționa. Și aici intervine și tema mențită de Catrin. Sunt legate între ele. Am auzit două lucruri asemănătoare și anume cum să putem contracara forțele criminale. E una din problemele cele mai mari pe care le avem. E cel mai greu de aflat cine e cel care a făcut-o, unde se află acesta. Uh, și înseamnă că trebuie să fie făcute anchete, e nevoie de personal înalt calificat. Și mă gândesc și la formarea pe care o au oameni din asemenea centre. Sunt întrebări importante care trebuie să fie puse. Apoi, platformele online, Tom. Aici, pur și simplu, mi-ați vorbit pe limba mea. E o temă foarte importantă de care mă ocup eu, personal. Uh, Tocmai pentru că există aceste noi modele de business care ne iau prin surprindere și atunci se pune întrebarea ce înseamnă de fapt acum un angajat. Cine e angajat, cine nu mai e angajat, cine e independent, cine pare a fi independent. Sunt uh, întrebări pe care trebuie să ni le punem, să ne consultăm și o și facem. Domnul Nicola Danti tocmai a intrat în sală și acesta se ocupă în raportul său de astfel de aspecte, să vedem cu ce fel de răspunsuri trebuie să venim în legătură cu angajații. Ne-ați dat exemplu Uber din uh, Marea Britania. Uber spune că sunt toți independenți, dar le spune cât să lucreze, cum să lucreze, la ce prețuri. Uh, înseamnă că nu sunt deloc independenți și sunt într-adevăr angajați și angajate și atunci trebuie să aibă și să existe pentru ei aceleași reguli ca pentru toți ceilalți angajați. în întregul uh, domeniu trebuie să ne gândim ce putem să facem, cum să abordăm aceste chestiuni. Uh, în ceea ce privește acești oameni, pentru că ei se află în pericol, pentru că sunt uh, cei care au de pierdut și aici trebuie să vedem ce putem face cu dreptul concurențial, ca și astfel de oameni să poată să se adune astfel încât să-și impună interesele, pentru că oamenii singuri împotriva companiilor nu au șanse prea mari. Așa că vă mulțumesc pentru prezentări. Mi s-au părut foarte interesante. Eva Pavnova. Okay, um, just before we come to Andreas, uh, on questions of cybersecurity, you couldn't have Înainte de a-i da cuvântul lui Andres, aș vrea să vi-l prezint. Andres s-a implicat foarte mult în crearea ENISA. Um, agenția care se ocupă de securitatea rețelelor și la care lucrează experți de peste tot din Europa. Aș vrea să reacționez la ce a spus uh, Evelyn uh, despre drepturile lucrătorilor din uh, economia colaborativă. Poate că ați fi interesat să vă uitați la audierea care a avut loc ieri dimineață pe această chestiune. Puteți să vedeți pe uh, internet. Și există un profesor de la New York care studiază exact aceste chestiuni și el a avut o formulă foarte interesantă. Trebuie să ne uităm la această plasă de siguranță pe care o avem în economiile tradiționale și să vedem cum o putem aplica noi economii, pentru că nu va fi exact la fel, dar nu se poate să nu avem niciun fel de drepturi pentru angajați nu poți să-i lași pe oameni fără o plasă de siguranță, deci trebuie să o detașezi și să o uh, lipești în economia colaborativă. Și mi s-a părut o imagine foarte frumoasă. Andres, îți mulțumesc foarte mult, Vicky. Vedeți că uh, deputații Parlamentului European sunt foarte drăguți unii cu ceilalți, nu prea se întâmplă așa în politică, dar e adevărat că colaborăm foarte bine și de aceea și foarte plăcut să lucrez aici. Cred că s-a spus cam tot ce era de spus, aș vrea numai să fac observație față de ce a spus Thomas. E greu pentru că oamenii în Europa sunt liberi să facă ce doresc. Ca atare, e foarte greu să spui dacă noi trebuie să ne amestecăm. Însă, comentariile tale au arătat foarte bine că există un risc ca totul să fie uh, um, complet uh, um, turburat, complet schimbat, uh, inclusiv la capitolul drepturi și noi nu putem să acceptăm așa ceva. Oricum este o chestiune foarte dificilă. În ce privește securitatea cibernetică și criminalitatea cibernetică, s-a spus deja în ce privește securitatea cibernetică, deja avem o structură legislativă destul de coerentă, mai ales pentru că companiile să primească sprijin, însă aceste uh, entități din statele membre uh, pot să ajute și consumatorii dacă ei au nevoi speciale. Bine, nu te pot ajuta să-ți spună unde trebuie să te abonezi, dar dacă există un risc uh, real, atunci uh, consumatorii pot să uh, îl semnaleze acestor entități. Și există o rețea în UE a acestor entități. Da, e adevărat că deocamdată este doar pentru companii, uh, dar am putea să îmbunătățim întreaga structură și să se adreseze și cetățenilor. Dar oricum era o idee excelentă. Mulțumesc! Yeah. Thank, thank you, Vicky. Um... Da, mulțumesc, Vicky. Fără microfon. În primul rând, aș vrea să îi felicit pe organizatori și pe dumneavoastră că participați la acest eveniment, European Youth Event. Cred că e un eveniment foarte important acesta pe care îl găzduiește Parlamentul European și asta datorită participării ideilor pe care le aveți și dezbaterilor care au exista până acum. Îmi cer scuze că nu am putut să particip la Strasburg în mai, însă am urmărit îndeaproape o parte din discuții, am discutat cu colegii care au fost prezenți atunci. Ce a reieșit? Avem, de fapt, un număr de inițiative și programe care răspund la o parte dintre cereri și la o parte din ideile care au fost vehiculate. Uh, se pare că puțin dintre tineri le cunoșteau. Nu mă surprinde acest fapt. Eu, de fiecare dată când încerc să mă întâlnesc cu acest grup de cu astfel de grupuri de tineri motivați, încerc întotdeauna să le spun câte ceva despre inițiativele noastre. Însă ar fi minunat dacă am reușit să diseminăm informațiile. Diferite rețele există Pact for Youth, care răspunde la nevoile tinerilor, cei care își doresc să uh, intre în ucenicie, să poată să își găsească un loc de muncă, să-i ajute. A fost, s-a creat o rețea unde diferiți actori colaborează, însă avem nevoie de sprijinul societății, societății civile și a tinerilor. Uh, al tinerilor. Când vorbim de legislație, vreau să menționez o inițiativă pe care am lansat-o acum câțiva, câteva luni și o facem în fiecare an, adică reglementare pentru inovare. O parte din sugestiile care au fost făcute pentru mine par să fie în felul următor. Trebuie să ne asigurăm că reglementăm totul. Vă aflați într-un loc plin de reglementatori, așa că da, sugestiile voastre vin bine spre noi, însă sunt de acord cu colegii mei și cu doi comisari. Am căzut cu toții de acord că, în anumite cazuri, legislația care a fost aprobată, când devine mult prea tehnologică, pe, mai ales pentru companiile tehnologice, poate deveni deja vetustă până în momentul în care este implementată. Așa că trebuie să fim foarte atenți la ce e în fața noastră. Poate ar trebui să vedeți cum arată conversația pe Twitter în ceea ce privește reglementarea pentru inovație inovare. Pentru că eu mă aștept ca tinerii să fie cei cu mintea deschisă care să îmbrățișeze inovarea și să găsească o cale prin care să o gestioneze așa cum trebuie. Cred că avem nevoie de lideri digitali în fiecare parte a societății, fie că vorbim de mediul de afaceri, societatea civilă, tinerii, platformele, tehnologia, pentru a îmbrățișa aceste tehnologii, trebuie să înțelegem bine lumea digitală. Și vă mulțumesc că v-ați aflat astăzi aici. Um, Următorul punct de pe ordinea de zi e reuniunea coordonatorilor cu ușile închise și vreau să începem cât de repede posibil. Orice conversații aveți, vă rog să le conduceți în afara camerei. Mulțumesc! Thank you very much. Thank you very much for Thank you.